referitoare la mențiunea de sănătate privind alimentele. Am purtat o dezbatere în această dimineață. Colegul Carl Schlüter și colega Renate Zomer au cerut să se modifice lista de voci și să votăm referitor la blocuri diferite. Există cineva care se opune um, acestei proceduri de a vota în blocuri separate? Văd că nu. Votăm referitor la primul bloc. Vom vota electronic pentru început. Votul e deschis. Chris, vrei să spui ceva? Da, ai putea să ne lămurești un pic. Votăm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 îmi cer scuze, trimiterile de la 4 la 8, după care vine considerentele B până la I și după care în al treilea uh, bloc votăm referitor la liniatele 3 și 4 și în cele din urmă vom avea un vot final. Mai există întrebări? Da, modificările au fost făcute destul de din scurt, iată de ce v-am și întrebat. Votăm referitor la primul bloc. Votul e deschis, vot electronic. Ich warte noch. Haben alle abgestimmt? Aștept până toată lumea a votat. Toată lumea a votat. Să vedem. Haben alle abgestimmt? Votul s-a închis. Prima parte a fost respinsă. Trecem la cea de-a doua parte. Considerentele B până la I votăm din nou electronic. Votul e deschis. Toată lumea a votat? Votul e închis? Și această parte este respinsă. Trecem la cea de-a treia parte. Votăm acum referitor la aliniatul 3 și 4 și aici votăm electronic. Votul e deschis. Toată lumea a votat? Votul e închis. Și această parte a fost respinsă. Și acum votul final. propunerea așa cum a fost modificată. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul e închis. Ist mit 28 ja 28 de voturi în favoare, 27 împotrivă, o abținere adoptată. Es ist klar, dass im Plenum wir werden Oktober vom vota în sesiunea plenară în octombrie și acolo e nevoie de majoritate calificată. Trecem la următorul vot și anume obiecția din partea mai multor colegi încă o dată în temeiul articolului 88 referitor la controlele oficiate controlelor oficiale ale produselor de origine animală și aici votăm electronic, votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. 42 de voturi pentru, 18 împotrivă, 2 abțineri, adoptat. Iată, niște exerciții ușoare de încălzire. Acum începem cu maratonul de astăzi al voturilor, raportul Roth-Berend. Los geht's, und zwar... Haideți să începem. Bloc amendamentul 222, 223, 241 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 224-225 pentru împotrivă este respins. 22 pentru împotrivă abțineri adoptat. 226 pentru împotrivă abțineri adoptat. 227 pentru împotrivă Abțineri adoptat. Respins, îmi cer scuze. 228 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar, haideți să verificăm. 228, votăm electronic. Votul e deschis. Toată lumea a votat? Există un membru de la ieșire în plus. Votul e închis. 38 pentru, 26 împotriva, adoptat. Trecem la 229. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 230. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Este adoptat. Verificăm 230. Votăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 232. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 233. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 234. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 235. Pentru. Împotrivă. Abține respins. 236. Pentru. Împotrivă. Abține respins. 237. Pentru. Împotrivă. Abține respins. IMCO 17. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 238. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 240. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 239 a fost retras. 242. Pentru. Împotrivă. Abținerea respins. 243. Vot pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abținere nu e clar, votăm electronic, referitor la a doua parte. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 244, 245 sunt identice. Cine pentru? Împotrivă. Abținere adoptat. IMCO 18 e caduc. 246 și IMCO 19 împreună pentru. Împotrivă. Abțineri. Votăm electronic. 246 și IMCO 19. Vot electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. de consolidat, amendamentul consolidat 3 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 252 pentru împotriva abțineri nu e clar votăm electronic 252 toată lumea a votat votul e închis Treizeci cinci pentru adoptat. 255 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 253 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 256 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 257 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 258 pentru. Împotrivă. Abțineri? Nu e clar. Votăm electronic. 258. Verificăm electronic. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 259. Pentru. Împotriva. Abținere adoptat. 26. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 27. Pentru. Împotrivă abținere adoptat, 261 pentru, împotriva. Nu e clar. Votăm electronic, amendamentul 261. Am alle abgestimmt? Toată lumea a votat, votul e închis. E respins. IMCO 23. Pentru. Împotrivă. Doar câțiva colegi au votat. Votăm electronic. Deci, IMCO 23 votăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. E foarte clar. Adoptat. 28 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 25 pentru. Împotrivă. Abțineri? E, după părerea mea, adoptat, dar haideți să verificăm. Votul e deschis, amendamentul 25. Toată lumea a votat, votul închis. Adoptat. Încă 24 eu caduc, prin urmare. Amendamentul 29, pentru. Împotrivă. Abțineri. Votăm electronic. Amendamentul 29, votăm electronic. Votul s-a închis. Adoptat. 264 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 263 pentru. Împotrivă. Abțineri E respins. Ziceți că e adoptat? Haideți să verificăm. 263 verificăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 265 266, spune președintele, pentru Împotrivă. Abținere adoptată. 267 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 268 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 30 pentru. Împotrivă. Abținere adoptată. 269 și IMCO 26 pentru împotrivă abțineri votăm electronic deci 269 cu IMCO 26 verificare electronică toată lumea a votat votul e închis adoptat 270 pentru împotrivă abțineri Respins. Ample 13 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Ample 14 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Ample 15 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromis 1 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Trecem mai departe la 282. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Votăm electronic. 282. Toată lumea a votat. Votul e închis. E clar adoptat. 283, 284, Ample 16 și IMCO 30. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptată, 285. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 286. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 287. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Compromis 7. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 297. Ampl 17, 298, timp cu 34. Pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm electronic. Doar a, vot, a votat doar jumătate. Deci, 297, 298, Temple 17, timp cu 34. Votul s-a închis. Adoptat. 299, 300 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 4. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Trecem la 307 și IMCO 36. Pentru. Împotrivă. Respins. 308. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 5. Pentru. Împotrivă abținere, adoptat. 313 pentru, împotrivă, abținere, respins. Trecem la 322 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm electronic 322. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Adoptat. 323 e caduc. Trecem la 326 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 328 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 327, IMCO 41 Vot pe trei părți. Prima parte. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. A doua parte. Verificăm. Vreți să verificăm? Verificăm așadar prima parte. 327 cu 41. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul e închis. Este abgelent. E respins. Puteți încerca, într-adevăr. Trecem la a doua parte. Cine pentru? A, împotrivă, abțineri, adoptat. A treia parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 329 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 330 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 331 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 332 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 333 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 334 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm 334. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul e închis. 39 pentru. Adoptat. 340 pentru. Împotrivă. abțineri respins. 336 pentru. Împotrivă. Abțineri. După părerea mea e adoptat, însă nu sunt sigur. Haideți să verificăm. Electronische Überprüfung 336. Votăm electronic la 336, votul e închis. Adoptat. 300 und was ist dann? 341. 341. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Compromis 6. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem mai departe. La 376. 376 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 377 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, haideți să verificăm electronic, 377. Toată lumea a votat? Votul s-a închis? Adoptat. 378 a fost retras. 379 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 32, 33, până la... Da, totul. La mine e vorba de pagina 23 și anume compromisul 8. L-ați găsit? Pentru, împotriva, adoptat. Sărim acum mai departe la amendamentul domnului Zeber la 428 pentru, împotrivă, Domnul Zeber dorește să verificăm? Nu. 426. 426 pentru, împotrivă, abțineri respins. 427 pentru, împotrivă, abțineri respins. 425 pentru, împotrivă, abțineri respins. 429, 430 și IMCO 56 pentru, împotrivă, abțineri respins. 431 pentru împotrivă. Abțineri nu e clar, haideți să verificăm electronic. 431, verificare electronică. Votul s-a închis. Respins. 432 până la IMCO 57 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. IMCO 58. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm. IMCO 58. Toată lumea a votat? Și domnul Schlichter? Da, e important. Votul s-a închis? Da, e super adoptat. IMCO 59 pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 435 caduc. Trecem cu, la 439 pentru. Împotrivă. Abținere respins. 440 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 441 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. IMCO 62 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 442 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e foarte clar. Haideți să votăm electronic. 442. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 443 pentru. Împotrivă. Respins. 444 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. IMCO 63 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 446, 47 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 445, e caduc. 448, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 450, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Haideți să verificăm. 450. Verificăm electronic. Am alle abgestimmt. Toată lumea a votat, votul închis. Respins. IMCO 65 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 451 pentru. Împotrivă. Abțineri? E greu de spus. Haideți să votăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 452. Pentru. împotriva Abțineri respins. Compromis 24. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Trecem la compromisul 9. Pentru împotrivă, abținere adoptat. Trecem la 481, pentru, împotrivă, abțineri respins, compromis 10 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromis 11 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromis 12 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Trecem la 492-493 pentru, împotrivă, abțineri respins, compromis 14 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromis 15 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem la 508 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 56 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromis 16 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 509 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromis 17 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 526 pentru, împotrivă, abținere respins. 527 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 62 pentru, Împotrivă. Abținere adoptat. 528 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 529 e caduc. 530 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 531 pentru. Împotrivă abținere adoptat. Compromis 18 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Trecem la 66 și 20 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. IMCO 77 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Trecem la 535 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 537 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 538 pentru, împotrivă, abțineri respins, ampl 18 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 539 e caduc, trecem la consolidat 22 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, Trecem la 541 și IMCO 79 pentru Încă o dată, trebuie să votăm 541 și IMCO 79. Toată lumea a găsit pentru, împotrivă, abțineri respins. 544 pentru, împotrivă, abțineri Adoptat. 545 pentru. Împotrivă abține respins. 546 cu IMCO 80 pentru. Împotrivă abțineri adoptat. 547, 548, 549 și IMCO 81 pentru. Împotrivă abțineri. Votăm electronic. Haideți să verificăm. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. MCO 82 pentru împotrivă abținere adoptat. 550, 551 și MCO 83 pentru împotrivă abținere adoptat. 555 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Sărim la 599 pentru, împotrivă, abținere respins, 600 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 602 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 603 pentru, împotrivă, respins, 604 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 605 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 606 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 607 pentru, împotrivă, abțineri, respins. INCO 94 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. INCO 95 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Vom relua IMCO 95. Verificăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. Consolidat 30 pentru împotrivă abținere adoptat 96 pentru împotrivă abținere respins 608 pentru Împotrivă. Abținere adoptat. 82 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm electronic. Toată lumea a votat. Votul închis. 36 pentru, 31 împotriva, adoptat. 610 pentru, Împotrivă. abține respins. Compromis 25 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 611 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 686, pardon, pentru, împotrivă, abțineri adoptat, respins, 613 pentru, împotrivă, 615 pentru, împotrivă, respins 616. Se respinge. 88 și 617 împreună se uh, adoptă. Apoi 619 se respinge, 620 pentru, împotrivă, se adoptă. 622 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se uh, adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. IMCO 98 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidated 29 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă adoptă. IMCO 102 pentru, împotriva, abțineri se respinge. IMCO 103 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 93 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 104 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 94 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 95 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 105 IMCO pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 629 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. IMCO 107 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi 630 pentru, împotriva, abțineri, ă, votăm electronic. Pentru 630 am deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Bun, avem uh, <laughs> armonie 60 pentru 7 împotriva. Bun, 731 pentru împotriva. Abțineri se adoptă. Inco 108 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 uh, 54 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 633, 634 până la 666. Votăm în bloc. Cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ample 22 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 600 63 pentru împotriva obținere 6 se adoptă compromisul 21 pentru împotriva obținere se adoptă 102 pentru împotriva obținere se adoptă 669 pentru împotriva obținere se adoptă 6 80 pentru, împotriva obținere se adoptă. 681 pentru, împotriva obținere se adoptă. 6 82 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 683 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 6 Votăm la 683 până la 695 în bloc, 696 pentru, împotrivă, 697 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Deci 697 votăm electronic. Toată lumea a votat? Votul e închis. Respins. 689. 698, îmi cer scuze. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 699. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 700. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 701. Pentru, Împotrivă. Abținere adoptat. 704. Pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Compromis 2. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 710. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 739 pentru, împotrivă, abțineri nu e clar, votăm electronic. 739, verificăm electronic. Toată lumea a votat? Mai lipsesc doi. Un coleg s-a închis votul. Adoptat. 740 pentru. Împotrivă abțineri, adoptat. IMCO 127, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 741, pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 742, pentru, e caduc, spune președintele. Deci trecem la 109, pentru, împotrivă, Abținere adoptat. 747. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 748. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 749 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 750 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 751 până la 754. Nu trebuie să votăm. Trecem la 752. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm. 752. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 755. Pentru împotrivă, abțineri, respins. Ample um, 23 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 756 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Toată lumea a votat? Votul s-a închis. Adoptat. 758 pentru împotrivă, abțineri respins, consolidat 28 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 759 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 760 pentru, împotrivă, abțineri adoptat 761 cu IMCO 130 pentru, împotrivă, Abțineri adoptat, 763 cu 767 pentru, Împotrivă. Abțineri respins. IMCO 131 și IMCO 132 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 765 e caduc. mp 24 pentru. Nu se corectează. Da, și mp 24 intră acolo. Atunci trecem uh, mai departe la 762. Pentru. Încă o dată. Mi se spune că trecem la 762. Celelalte sunt caduce. 762. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 769. Pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Ample 27 pentru. Împotrivă. Respins. Ample 28 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Ample 29 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Ample 770 pentru. Amendamentul 770 pentru. Împotrivă. Abțineri. E adoptat. 771 până la 777 în bloc. Pentru. Împotriva abținere adoptat. Trecem la 779 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Ample 30 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 780 și 797 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Ampl 31 pentru împotrivă abțineri nu e clar, verificăm Ampl 31. Toată lumea a votat. Votul e închis. 34 pentru, 28 împotriva, adoptat. Trecem la 782 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 781 e caduc, 783 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 784 pentru, împotrivă adoptat, 785 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 786 pentru, împotrivă, abținere adoptat, E respins, îmi cer scuze. Ampl 32 pentru, împotrivă, abțineri respins, Ampl 33 pentru, împotrivă, Abțineri. haide să verificăm. Ample 33. Verificăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Votul e, e adoptat. 787 uh, pentru, împotrivă, respins. 787 până la 790 în bloc, pentru, împotrivă, abținere adoptat. 791 pentru, Împotrivă. Abținere adoptat. IMCO 134 pentru, împotrivă, abținere adoptat. EMPL 34 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 794 pentru, împotrivă, abțineri respins. 795 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 124 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 135 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Trecem la 136. Pentru Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Haideți să verificăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Se respinge. 183. 138, îmi cer scuze, pentru, împotriva, eh, compromis 13. Votăm în bloc 839 până la 844 pentru, împotrivă, abține respins. Există un al doilea vot în bloc. IMCO um, 37 o, oh, IMCO 137 până la IMCO 140, amendamentul 845 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 846 până la, și IMCO 141 pentru, împotriva abținerii respins, 847 pentru, împotriva abținerii respins, votăm un bloc, 850 și 161 pentru, împotriva abținerii respins. Trecem la 100, 849 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, votăm electronic. Toată lumea a votat, votul e închis. Adoptat. IMCO 2 și 159 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 160 pentru, împotrivă, abțineri respins, Vete, votăm uh, electronic 160. Toată lumea a votat. Votul e închis. Respins. Ample 3 pentru împotrivă. Abținere adoptat. 848 până la IMCO 142 pentru împotrivă abțineri. Haideți să verificăm electronic. Toată lumea a votat. O persoană nu a votat încă. Votul e închis oricum. Adoptat. 853 până la 855 pentru împotrivă. Verificăm electronic. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 856 e caduc. Trecem la 140 și 857 pentru împotrivă Abținere adoptat. Trecem la 859 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm 859 electronic. Toată lumea a votat. Votul închis. Adoptat. 860 și IMCO 144 pentru, împotrivă, adoptat. 861 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 862 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 863 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 864 pentru, împotrivă, abțineri respins, 865 pentru, împotrivă, abțineri respins, IMCO 145 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 866 caduc și următoarele. Trecem la 171 pentru Împotrivă. Abțineri? Respins, dar hai să verificăm. Verificăm 171 electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. E respins. 872 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 873 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 874 pentru, împotrivă, abțineri, respins. IMCO 146 pentru, împotrivă, adoptat. 875 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 800 76 până la 889 votăm în bloc pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 878 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 881 pentru împotrivă, abțineri, respins. 882 pentru împotriva abținere adoptat. Votăm în bloc de la 883 până la 887 pentru împotrivă abțineri adoptat. 890 pentru împotrivă abțineri adoptat. 895 pentru, împotrivă, abțineri. Nu a votat prea multă lume. Haideți să votăm electronic. 895 electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. IMCO 148. Pentru, împotrivă, 149 IMCO pentru împotrivă adoptat, IMCO 150 pentru împotrivă abținere adoptat, 897 pentru împotrivă abținere respins, 898 pentru împotrivă abținere adoptat, IMCO 151 Enco 151 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromis 26 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 143 pentru, împotriva abținerii adoptat, 144 pentru, împotrivă, abținere adoptat, IMCO 152 pentru, împotrivă, abținere adoptat, IMCO, ă, îmi cer scuze, 145 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 901 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 902 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 903 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Consolidat 23 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 146 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 147 pentru, împotrivă, abținere adoptat, Ample 1 pentru, până la Ample 11 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 148 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, votăm electronic, 148, toată lumea a votat, Votul e închis. Adoptat. Amendamentul 2 pentru. Împotrivă. A participat doar o treime. Hai să votăm electronic. Votăm la 2 electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. A adoptat. Trecem la 150 pentru împotrivă, abținere respins, 151 pentru uh, respins, adoptat, îmi cer scuze, 156 pentru, împotrivă, abținere adoptat, amendatul 5 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 157 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 158, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptat, a doua parte pentru, împotrivă, Abțineri, nu e clar, votăm electronic, 158, a doua parte. Toată lumea a votat, votul e închis. Respins. 162, pentru. Împotrivă. abțineri adoptat. MP4, pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. MP5, pentru. Împotrivă. abțineri adoptat. 163, cu IMCO 3, pentru împotrivă, abținerea adoptat, Ample 6 pentru, împotrivă, abținerea adoptat, 164 pentru, împotrivă, abținerea adoptat, 176 pentru, împotrivă, abținerea adoptat, 179 pentru, împotrivă, abținerea adoptat, 177 pentru, împotriva abținerea adoptat, Trecem la 8. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. 187 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Trecem la 195 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 196 pentru, împotrivă, abținere respins. 197 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 198 pentru, împotrivă, abțineri respins, 16 pentru, Împotrivă. abțineri nu e clar, haideți să verificăm electronic, 16, toată lumea a votat, votul e închis, e clar adoptat, 200 pentru, Împotrivă. abținere adoptat, 201 pentru, împotrivă, abținere respins, 206 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 207 cu IMCO 12 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 208 pentru, împotrivă, abținere respins, 209 cu IMCO 13 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 210 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 213 pentru împotriva abținerii adoptat, 214 pentru împotriva abținerii adoptat, 215 pentru împotriva abțineri respins, Încă 15 pentru împotriva abțineri respins, 216 pentru împotriva abțineri Haideți să verificăm electronic. 216 electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. Trecem la 217 pentru, împotrivă, respins, 218 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 219 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 220 pentru, împotrivă, abțineri, Haideți să verificăm. 220, verificăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Respins. Trecem la 221. Pentru. Împotrivă. Abțineri. 221. Pentru. Împotrivă. Abținerii adoptat. Votăm la, prim, la votul final. Primul vot, votul electronic e deschis. Toată lumea a votat. Votul e închis. 52 pentru, 12 împotrivă, 3 abțineri. Trecem la votul final, uh, cel de-al doilea, pentru. Votăm electronic, bineînțeles. Toată lumea a votat. Votul e închis. 52 pentru, 12 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări eh, doamnei Dagmar Roth-Berend. Mulțumesc și secretariatului. Știu cât de mult s-a muncit la această listă de vot și că s-a elaborat această listă de vot în consultare cu toate grupurile politice și nu a fost ușor. Iată de ce mulțumesc tuturor celor care au fost implicați. O clipă, dragi colegi, vă rog nu plecați încă, mai avem de votat. Trecem la raportul uh, domnului Peter Lize. Amendatul consolidat 26 pentru Pentru. Dagegen. Împotrivă, abțineri. Bine. 26 e adoptat. Amendamentul 111 pentru împotrivă abțineri adoptat. Trecem la 13 pentru împotrivă nu e clar. Votăm electronic la 13. Haben alle abgestimmt? Toată lumea a votat. Votul e închis, a adoptat. Trecem mai departe, la 12, pe părți. Prima parte, pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. A doua parte, pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm electronic. Verificăm cea de-a doua parte a amendamentului 12. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 14. Patru părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. A doua parte. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptată. A treia parte. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. A patra parte. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 112. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 15. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 16. Pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 113 și IMCO 6 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. IMCO 6 pentru, împotrivă. Da, IMCO 6, de fapt l-am votat uh, înainte, aveți dreptate. 115 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 117 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, votăm electronic. 117. Toată lumea a votat? Votul e închis? Respins. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri. Vreți să facem o pauză? Doar 5 persoane au votat. 116 verificăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. Trecem la încă 8 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 17 pentru, împotrivă, abțineri respins, încă nouă, pentru, împotrivă, abțineri respins, 118 pentru, împotrivă, abțineri respins, 119 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 120, vot pe părți, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri respins. Verificăm electronic. 120, a doua parte, toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. Trecem mai departe. IMCO 10. Pentru împotrivă, abținerii adoptat, 19 pentru, împotrivă, 121 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 122, două părți, prima parte pentru, împotrivă, abținere respins, a doua parte pentru, împotrivă, abținere adoptat, 123 și IMCO 11 IMCO sunt caduce, Și trecem la 124 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 21 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. încă 12 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. încă 13 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 125 pentru împotrivă, abțineri respins, 126 pentru, împotrivă, abțineri respins, 127 pentru, împotrivă, abțineri respins, IMCO 14 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 128 pentru, împotrivă, abțineri respins, 129 pentru, împotriva, abțineri, respins. Votăm în bloc 22 și 23 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 24 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Trecem la 131 pentru, împotrivă, Votăm electronic. 131. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 132 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Templul 9 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 133 pentru. Împotrivă. Abținere respins. Compromis 8 pentru împotriva abținere adoptat. 27 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromis 2 pentru împotrivă abținere adoptat. Trecem la 136 pentru împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm electronic, votul e deschis, toată lumea a votat, votul e închis, e adoptat. IMCO 17 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 137 pentru, împotrivă, respins, 138 este caduc. Trecem la 29. Pentru că am adoptat IMCO 17, iată de ce celelalte sunt caduce. Trecem la 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri a respins. Vreți să verificăm? Verificăm. 29 electronic. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Adoptat. Da, erau mai mulți colegi de la Verzi. Consolidat 4A pentru împotrivă abținere adoptat. Consolidat 4B e caduc. Încet, încet. 145 <coughs> pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Respins, îmi cer scuze, 146 pentru. Împotrivă. Adoptat. 147 pentru. Împotrivă abținere adoptat. Compromis 12 pentru. Împotrivă abținere adoptat. 150 pentru împotrivă, respins. 32 și 151 împreună pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, verificăm cele două electronic. 32 și 151 verificare electronic. Toată lumea a votat, votul e închis. Adoptat. IMCO 22 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 33, prima parte, pentru împotriva abținere adoptată, a doua parte pentru împotrivă abținere respins, IMCO 23 pentru e caduc și trecem la 152 și IMCO 24 pentru împotrivă abținere adoptat, 153 pentru împotrivă abțineri adoptat, 154 și încă 25 pentru împotrivă abținere adoptat, compromis 10 pentru împotrivă abținere adoptat, 155 pentru împotrivă abțineri respins. Trecem la 162. Poftiți? 155 a fost adoptat. Haideți să verificăm. Verificăm? Da, îmi cer scuze, spune președintele. Verificăm. Da. Problema e că trebuie să participați la vot. Toată lumea a votat? Votul e închis. Vedeți? Adoptat. Da, uh, Carla a avut dreptate de două ori pe azi. 162 pentru, împotrivă, abțineri respins. 34 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 35 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 164 pentru, împotrivă, abțineri respins, IMCO 28 pentru, împotrivă, abținerei adoptat, 165 pentru, împotrivă, abține respins, 166 pentru, împotrivă, abține respins, 167 pentru, împotrivă, abține respins, 168 pentru, împotrivă, abține respins, IMCO 30 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 169 pentru, împotrivă, abținerea respins, 170 pentru, împotrivă, abțineri respins, 171, 171 pentru, împotrivă, e respins. 172 pentru, împotrivă, abțineri respins, 174 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 175 pentru, împotrivă, respins. Compromis 11 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 136 uh, pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, verificăm electronic. trecem la 182 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 137, se corectează președintele. 37 pentru, împotrivă, abțineri respins, 38, poftiți? Haideți să verificăm, verificăm electronic 37. Votul e închis. Respins. 38 pentru Împotrivă. Abține respins. 38. Vreți să verificăm electronic? Da, haideți. Verificăm electronic 38. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 183 pentru, împotrivă, abține respins. Avem un vot în bloc, IMCO 31 cu IMCO 32 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Votăm electronic IMCO 31 și IMCO 32. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. Trecem la 185 pentru, împotrivă, abțineri. E respins. 186 pentru, împotrivă, abțineri respins. 187 pentru, împotrivă, abțineri respins. E adoptat, se corectează președintele. IMCO 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. E adoptat. 189 și IMCO 35. Dorește cineva să verificăm? Deci verificăm. IMCO 33. Toată lumea a votat. Mai trebuie să voteze patru persoane. Trei. Votul e închis. A adoptat. 189 și IMCO 35 pentru. Adoptat. 188 și IMCO 34 pentru. Adoptat. 190 pentru. Împotrivă. Abține. Adoptat. Compromis 7 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 13 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 195 pentru, împotrivă, abținere, respins. Compromis 14 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromis 15 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. Compromis 16 pentru, împotrivă, Abținere. adoptat. 208 și 209 pentru. Împotrivă, abține respins. Compromis 18 pentru. Împotrivă, de adoptat. Compromis 19 pentru. Împotrivă, de adoptat. 219 și 220. În primul rând 219, îmi cer scuze, pentru. Împotrivă, abținere adoptat. 220 pentru împotrivă, abținere adoptat, compromis 20 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromis 21 pentru, împotrivă, adoptat, INCO 44 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 228 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 229 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 230 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 232 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 233 pentru, împotriva, abținere adoptat. Compromis 22 pentru, împotriva, abținere adoptat. 237 și 106 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 239 pentru, împotrivă, abținere adoptat, încă 45 pentru, împotrivă, abținere adoptat, încă 46 pentru, împotrivă, abținere adoptat, EMPL 10 pentru, împotrivă, abținere adoptat, consolidat 27 pentru, împotrivă, adoptat. 259 pentru, împotrivă. Verificăm electronic. 259, verificăm electronic. Toată lumea a votat. Haideți să punem în funcțiune consola de vot. Toată lumea a votat. La 259, votul e închis. E adoptat. 260, 262 pentru împotrivă, abțineri, respins. 39 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 40 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 41 pentru, împotrivă, abțineri, E adoptat, cred, dar hai să verificăm. 41. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul e închis. A fost prea repede? Haideți să mai încercăm o dată. 41. Verificăm electronic. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. IMCO 47. Pentru. Împotrivă. Respins. Imco 48 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. 266 pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. Verificăm. 266. Toată lumea a votat. Votul e închis. Respins. 42 pentru. Împotrivă. Abțineri respins. Trecem mai departe. Se dorește o verificare la 42. Verificăm 42. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. Da, a fost o coaliție acolo. 274 pentru, împotrivă, împotrivă respins. 275 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 276 pentru, împotrivă, abțineri respins. 43 pentru, împotrivă, adoptat. 44 pentru, împotrivă, abținere adoptat, IMCO 50 pentru, împotrivă, abținere adoptat, IMCO 51 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 278 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, verificăm, 278 electronic, toată lumea a votat, votul e închis, 45 30, 45, două părți, prima parte. Eh, prima parte, pentru, împotrivă, abținere adoptat. A doua parte e ducă. Trecem la 46, pentru, împotrivă, abținere adoptat. 47 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromis 1 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 48 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 300, 283 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 49 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 50 și 285 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 51 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 54 și 25 în bloc pentru, împotrivă, abținere adoptat. 286 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Compromis 5 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Consolidat 28 pentru, împotrivă, Verificăm electronic. Consolidat 28. Toată lumea a votat. Votul e închis. Respins. IMCO 56 pentru, împotrivă, abțineri respins. IMCO 57 pentru, împotrivă, abțineri respins. 298 pentru, împotrivă, abțineri, respins, adoptat. 5, IMCO 58 pentru, împotrivă, abținere, adoptat. 266 pentru. Președintele se corectează. 299 pentru, împotrivă, E adoptat 300 pentru împotrivă abținere adoptat, 301 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 303 pentru, împotrivă, Abținere respins, IMCO 60 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 304 și IMCO 61 pentru, împotrivă, abținere adoptat, IMCO 62 pe două părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis 24 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. MP14 pentru, Împotriva abținere adoptat. IMCO 69 pentru împotrivă, abținere adoptat, 55 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, compromis 25 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 317 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 318 pentru, împotrivă, abținere adoptat, compromis 9 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 331 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 332 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, 333 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 334 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 335 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 336 două părți, prima parte pentru, împotrivă, abținere adoptat, a doua parte pentru, împotrivă, abținere adoptat. 337 pentru, împotriva abțineri. 338 pentru, împotriva abțineri. Nu e clar, verificăm, verificăm 338, toată lumea a votat, votul e închis, a adoptat. 340 pentru împotrivă abținere adoptat 342 pentru împotrivă abținere adoptat consolidat 6 pentru împotrivă abținere adoptat 300 45 pentru, împotrivă, adoptat, 346 pentru, împotrivă, abțineri, e respins, 62 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, votăm electronic la 62. Toată lumea a votat, votul e închis, e adoptat. Trecem Trecem la 347 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 63 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 348 pentru, împotrivă, abțineri, e respins. 64 pentru, Haideți să verificăm totuși, spune domnul președinte. 348, votăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. 35 de voturi pentru. Trecem la 64. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm electronic. 64. Verificăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 349 pentru împotrivă e cadu. E caduc. Trecem la IMCO 77 pentru împotrivă abțineri respins. La 65 pentru împotrivă abțineri adoptat. La 350 pentru împotrivă abțineri adoptat. 351 pentru împotriva abținere adoptat, 352 pentru împotriva abținere respins, 353 pentru împotriva abținere respins, MP15 pentru împotriva sute pentru, împotriva abținerii adoptat, 355 pentru împotrivă adoptat, 66 pentru împotrivă respins, 356 pentru împotrivă abțineri aprobat, 357 pentru împotrivă abțineri nu e clar. Verificăm 357 electronic. A votat toată lumea. Votul este închis. E respins. 358 pentru. Împotrivă. obține Respins. 67 pentru. Împotrivă. obține Respins. IMCO 78 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 359 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 382. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Aprobat. Compromisul 17 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 385 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 68 și 69 le votăm în bloc, pentru, împotrivă, Abțineri? aprobat. 386 pentru, împotrivă, abțineri, cred că este respins. 387 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. INCO 80 caduc, 388 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă, 389 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 81 pentru împotriva abțineri se aprobă. 70 pentru împotrivă abțineri se aprobă. IMCO 82, prima parte. Nu, doar a doua parte. Bine, punem la vot. Deci IMCO 82, a doua parte, pentru împotrivă abțineri se aprobă. IMCO 83, pentru împotrivă abțineri se aprobă. 394 Împotriva abțineri se aprobă. 71 pentru. Împotrivă se aprobă. 72 pentru. Împotrivă. Abțineri se aprobă. 391 pentru. Împotriva abțineri respins. 392 pentru împotriva abțineri respins. Uh, 393 pentru împotriva abțineri se aprobă. 394 pentru împotriva abțineri se aprobă. 395 pentru împotriva abțineri se aprobă. 396 pentru împotriva abțineri se aprobă. 397 pentru împotrivă abțineri. Verificăm electronic 397, vot electronic, a votat toată lumea. Votul este închis. Se aprobă. Putem să uh, încheiem uh, ședința dacă vă deranjăm din convorbirea telefonică. Compromisul 13. Nu, mă scuzați, compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 398 și 399. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. INCO 85, 86, 87 și 88. Cine este pentru? Împotrivă abțineri se aprobă. IMCO 89 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. IMCO 19 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. IMCO 91 cine este pentru, împotrivă, abțineri se aprobă. Împotriva, pentru împotriva abțineri se aprobă. 2. Cine este pentru? împotriva, Abțineri. Se aprobă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 1 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 80 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 84, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. Am luat 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 3, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 86. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. 85 e caduc. Ampla 4. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Încă 3. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. 87 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se aprobă. Am Amploa 5, cine este pentru, împotrivă, abține, se aprobă. 99, cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. 101 pentru, împotrivă, abțineri, se aprobă. am Amploa 7, pentru, împotrivă, abține, se aprobă. 104 și 105 în bloc, pentru împotriva abțineri se aprobă, 1, 107 pentru împotriva abțineri se aprobă, 108 cine este pentru împotriva abțineri se aprobă, 6 pentru împotriva abțineri se aprobă, 8 pentru împotriva abțineri se aprobă, 9 pentru împotriva abțineri se aprobă, 10 pentru împotrivă, abțineri se aprobă, 11 pentru, împotrivă, abțineri se aprobă, 109 e caduc, ceea ce ne duce la votul final. Votul este deschis, vot electronic, ca întotdeauna. A votat toată lumea, votul este închis. 57 pentru, niciun vot împotrivă, 8 abțineri. Al doilea vot. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. șapte pentru, 7 abțineri. Felicitările, Peter Lise. Și, încă o dată, mulțumesc, Nora, de la secretariat. Apreciez câte zile de muncă a fost dedicat acestui dosar, dar cred că a meritat să îl amânăm puțin. Äh, wird lieber Peter Liese. Peter Liese. Peter Liese? Lieber Peter Liese, sonst machen wir das ohne dich hier. Peter Liese, doriți să spuneți ceva sau continuăm fără dumneavoastră? Nu, domnule președinte, Uh, știți foarte bine și ca în cazul raportului lui Dagmar Oberent, dorim să îmbunătățim raportul pentru votul în plen. Vă mulțumesc pentru sprijin și vă mulțumesc uh, pentru colaborare și mulțumesc asistenților care ne-au sprijinit. Mulțumesc. Da, felicitări, e clar. Doamna Dagmar Berend dorește să intervină. Da, vă mulțumesc, domnule președinte. A fost uh, într-adevăr uh, greu, nu ne-a fost deloc ușor. Le sunt recunoscătoare raportelor din umbră. A fost uh, un drum lung până să ajungem aici și știu că până la votul din plen trebuie să mai lucrăm împreună. Sper că vom colabora. Eu am încercat să fac ce-mi stătea în putere um, în ceea ce privește compromisurile și nu vă rog uh, să-mi dați un mandat astăzi, ci abia după votul în plen să începem cu consultările. Vă mulțumesc, uh, îi mulțumesc lui Dagmar Berend și încă o dată mulțumesc tuturor participanților. Și, uh, bineînțeles, mulțumesc și asistenților grupurilor în ceea ce privește negocierile. Și ei sunt incluși aici.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 Încă o dată mulțumim tuturor, tuturor asistenților, grupurilor, colaboratorilor grupurilor. Știu că au petrecut multe ore pentru a uh, pregăti listele de vot. Știți că nu le pregătesc eu singur. Știți că le pregătesc uh, angajații grupurilor împreună cu secretariatul. Trecem la punctul 13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 A votat toată lumea, s-a închis votul și se adoptă. 107 pentru, împotriva, obțineri, se adoptă. 109 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 110 pentru, împotriva, obțineri, se adoptă. 111 pentru,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 S-a închis votul. 42 pentru 17 împotrivă. Deci e clar că se adoptă. 123 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 124 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 125 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abținere, se adoptă. 130 pentru, împotrivă, Abțineri? Se adoptă. unu pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 132 pentru, împotriva, abțineri, nu e clar, haideți să verificăm, 132, votul electronic s-a deschis, a votat toată lumea, s-a Închid votul. Da, se adoptă. 133 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 134 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 135 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 136 cade. 137 pentru împotriva obțineri se adoptă. 138 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 140 pentru, împotriva obțineri se respinge. 141 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 142 pentru, împotriva obțineri se adoptă. 143 pentru, împotriva Ah abțineri, se adoptă. 144 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 147 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 151 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. 150 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. 152 pentru, împotrivă, obțineri se respinge. 153 pentru, împotrivă, obțineri se adoptă. Consolidat 3 pentru, împotrivă, abțineri Haideți să verificăm. Vot electronic. Verificăm la consolidat 3. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și se adoptă. 159 acum. Cine este pentru? împotrivă Țineri. N-a fost clar, verificăm cu vot electronic 159, s-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul, se respinge. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 164 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 165 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 165 pentru, nu, 166 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 168 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Asta 73 acum. 173 cine pentru? Nu, spune președintele, trebuie să vedem <laughs> ce, ce se votează exact. 174 trebuie votat. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 175 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 eh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 177 pentru împotriva abțineri se adoptă, 179 pentru împotriva abțineri se adoptă, 181 pentru împotriva abțineri se adoptă, 182 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 184 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 186 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 188 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 189 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 193 pentru, împotriva, abțineri, se, aici nu e clar. Verificăm 193. Vot electronic. Votul electronic s-a deschis. A votat toată lumea. <clears throat> Votul s-a închis. Se respinge. 194 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 195 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 197 pentru, Împotrivă? Abțineri? Nu e clar. Verificăm. 197, vot electronic. A închis votul, se respinge. Consolidat 4. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum? 202 caduc ce vom vota acum. Spune președintele, da, 199 votăm. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Bun. Următoarele cad, se pare, și atunci trecem la 204. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 205 pentru, împotrivă, se respinge. 206 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consolidat 5 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 211 pentru, împotrivă abțineri. N-a fost clar aici. Verificăm cu vot electronic 211. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se respinge. Compromisul 6 pentru. Împotriva obțineri se adoptă. 216 pentru. Împotriva obțineri se adoptă. 215 pentru. Împotriva obțineri se adoptă. 217 pentru împotriva, abțineri, se adoptă. 218 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 219 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 220 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 221 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 222 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 224 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 226 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 228 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 229 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 230 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 231 pentru, împotriva, obținere, se adoptă. 232 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 233 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 234 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 235 pentru, împotriva, abțineri,

haideți, trebuie să admitem că am votat la 232, dar n-ar fi trebuit supus uh, la vot, pentru că 230 a fost adoptat. Bun, deci am făcut o greșeală <laughs> care tocmai ni s-a semnalat. Bun, acum unde am rămas? Deci, 236. Cine-i pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 237 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 238 pentru, împotriva abțineri se respinge. Bun, consolidat 7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Așadar.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 Bun, 9 a căzut, 10. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 13 pentru împotriva abțineri se adoptă. 16 pentru împotriva abțineri se adoptă. 17 pentru împotriva abțineri se adoptă. 19 pentru împotriva abțineri se adoptă. 20 pentru împotriva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 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 eh, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 35 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 37 eh, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 39 pentru, împotrivă, abțineri. N-a fost clar aici. Verificăm, vă rog, 39 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 41 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 43 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 44 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 45 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 46 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 48 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 47 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 49 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 51 pentru, împotriva ține se adoptă, 52 pentru, împotriva abținerea se adoptă, 53 pentru, împotriva abținerea se adoptă, 54 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 54. Vot electronic. Am închis votul. Se respinge. 55 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri se respinge. Haideți să vedem 58, verificăm cu vot electronic. A votat lumea, S-a închis votul și se adoptă. Amendament oral 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 62 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 60 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 61 pentru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 81 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 82 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 83 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 84 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Avem uh, vot în bloc, dacă doriți, 86 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 87 pentru, împotriva abținerii se adoptă, 88 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 89 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 90 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm. Vot electronic la 90. S-a votat toată lumea. S-a închis votul. 34 la 25 se adoptă. 92 pentru, Oare să votăm în bloc până la 100, până la sfârșit? Oare de ce în înțelepciunea sa raportorul uh, nu a dorit să facă asta? Votăm, uh, deci, în bloc, de la 92 până la 100, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Votul final, vot electronic, s-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Foarte bine, iată, unanimitate, 58 pentru, toată lumea mulțumită și fericită. Foarte bine, felicitări raportorului. Mulțumesc spre domnul Rossi, mulțumesc și raportorul din umbră și uh, colegilor care au, au colaborat 100% și, sigur, asistenților mei, birourilor. Mulțumesc! Vielen Dank. Mulțumesc foarte mult. Doresc să mă alătur și eu felicitărilor. Cu raportul colegei Karin Kadenbach. Mai avem puțin timp, iată, haideți să începem. Toată lumea e gata? Începem cu regii 2 pentru împotrivă adoptat. Ample 1 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 21 pentru, 22 pentru, împotrivă, abțineri. E clar, haideți să verificăm electronic. 22, verificăm electronic. Toată lumea a votat. Votul e închis. Adoptat. 23 pentru împotrivă, abțineri respins, regii 4 pentru, împotrivă, abțineri respins, ampl 10 pentru, Împotrivă. Abțineri adoptat, ampl 11 pentru, Împotrivă. Abțineri adoptat, 26 pentru, verificăm, verificăm ampl 11, votul e deschis, toată lumea a votat, votul e închis, 35 pentru, 18 împotrivă, mare majoritate pentru așadar. Trecem la 26 pentru, împotrivă, abțineri respins, verificăm 26, toată lumea a votat, votul e închis, respins. Trecem la 25 pentru împotrivă, abține, respins. 27 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 28 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 29 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 30 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 31 pentru, împotrivă, abțineri respins, 32 pentru, împotrivă. Nu e clar, haideți să verificăm. 32, vot electronic. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. Adoptat. 33 pentru, împotrivă abținere adoptat, 34 pentru, împotrivă, abținere, respins, regii 9 pentru, împotriva abținerii adoptat, templ 2 pentru, împotriva abținerii adoptat, 35 pentru, împotriva abțineri respins, 36 pentru, împotriva abțineri respins, templ 3 pentru, împotriva abțineri respins, templ 4 pentru, împotriva abțineri respins, templ 5 pentru, Împotrivă abținere adoptat, M6 pentru, împotrivă abținere adoptat, 37 pentru, împotrivă, abțineri respins, Ample 12 pentru, împotriva abțineri adoptat, Ample 7 pentru, împotriva abțineri respins, 38 pentru, împotrivă, abțineri respins, 90, 39 pentru, împotrivă, abțineri respins, 40 pentru, împotrivă, abțineri respins, 41 pentru, împotrivă, abțineri respins, 42 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, regii 3 pentru, împotrivă, abțineri respins, 43 pentru, împotrivă, abțineri respins, 44 pentru, împotriva abțineri adoptat, 45 pentru, împotriva abțineri respins, 46 pentru, împotriva abțineri adoptat, 47 pentru, împotriva abțineri. Nu e clar, votăm electronic, 47. Toată lumea a votat, votul e închis. Respins. Ample 8 pentru potrivă. Abținere adoptat. 48 pentru împotrivă. Abținere respins. 49 pentru împotrivă. Abținere adoptat. Ample 13 pentru împotrivă. Abținere adoptat. Împl 9 și regii 11, identice, le votăm împreună pentru, împreună, împotrivă, abținere adoptat, 51 pentru, împotrivă, abținere adoptat respins, 50 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să vedem încă o dată, 50 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 52 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 53 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 54 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar. Hai să verificăm electron 54. Am alle abgestimmt. Abstimmung ist geschlossen. Toată lumea a votat, votul e închis. 55 pentru, împotriva, abține respins. 56 pentru, împotriva, abține respins. 58 pentru, împotriva, abținere adoptat, 59 pentru, împotriva, abținere adoptat, 60 pentru, împotriva abține respins, 61 pentru, împotrivă, abține, 62 pentru, 63 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 63 pentru, împotrivă, abțineri, nu e clar, votăm, 64, cer scuze, electronic, Toată lumea a votat. Votul e închis. E respins. 65 pentru, împotrivă, adoptat, 66 pentru, împotrivă, abține respins, 67 pentru, împotrivă, abține respins, 68 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 69 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 71 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 70 pentru, împotrivă, abțineri adoptat, Ample 14 pentru, împotrivă, abținere adoptat, Ample 16 pentru, împotrivă, abținere adoptat, Ample 17 pentru, împotrivă, abținere adoptat, în plus 18 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 57 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 73 pentru, împotrivă, abținere respins, plus 15 pentru, împotrivă, abținere adoptat, în plus 19 pentru, împotrivă, abținere adoptat, pachetul de compromis C1 pentru, împotrivă, abținere adoptat, Trecem la amendamentul 80 pentru împotrivă abține respins. La 72 pentru împotrivă abține respins. Regi 5 pentru împotrivă abțineri. E respins. 81 pentru. Verificăm regii 5. Votăm electronic. Das ist klar angenommen. <laughs> e adoptat, e clar, fără a vedea rezultatul. Votul e închis. 45 pentru, 6 împotrivă. Adoptat. Da, am o legătură cu consola de vot. Amendamentul 81 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Dar verificăm. 81. Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Toată lumea a votat, votul închis. A adoptat. 82 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 84 pentru, împotrivă, abțineri. Nu e clar, verificăm 84 electronic. Votul s-a închis. Adoptat. 83 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. 85 pentru. Împotrivă. Abținere adoptat. Regii 10 pentru. Împotrivă. Abținere. Nu e clar. Haideți să verificăm regii 10 electronic. Votul e deschis, toată lumea a votat, votul e închis. E respins. Regize, regișase pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 86 pentru. Împotrivă. Abțineri. E respins. 87 pentru. Potrivă. Nu e clar pentru că nu a votat trei de la liberali. Haideți să verificăm 87. 87 wird überprüft. Votăm așadar 87, toată lumea a votat, votul e închis. Adoptat. 88 pentru, împotriva, respins, 89 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 90 pentru, împotrivă, adoptat, 91 pentru, împotrivă, abțineri, respins, 92 pentru, împotrivă, abțineri, respins, regi 7 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, regi 8 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 93 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 2, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 3, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 4, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat, 5 pentru, împotrivă, abțineri Nu e clar, haideți să verificăm. Verificăm 5. Abstimmung ist eröffnet. Votul e deschis. Toată lumea a votat. Votul e închis. E respins. 6 pentru. Potrivă. Abțineri respins. 7 pentru. Potrivă. Abțineri respins. 8 pentru împotrivă, abțineri respins, 9 pentru, împotrivă, abțineri respins, 10 pentru, împotrivă, abțineri respins, 11 pentru, împotrivă, abțineri respins, 12 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 13 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 14 pentru, împotrivă, abțineri. Adoptat. 15 pentru, împotrivă, abțineri. Respins. 16 pentru, împotrivă, abțineri. Este adoptat. Empel A pentru, împotrivă, abținere adoptat, 17 pentru, împotrivă, abținere adoptat, 18 pentru, împotrivă, abținere adoptată, 19 pentru, împotrivă, abținere respins, ample E pentru, împotrivă, abținere adoptat. Votăm în bloc 20 până la 1. Deci votăm amendamentul 21 pentru, împotrivă, adoptat, ampl B pentru, împotrivă, abținere adoptat, ampl C pentru, împotrivă, abținerea respins, ampl D pentru, împotrivă, abțineri adoptat, trimiterea 1, cer scuze, spune președintele 2, pentru, împotrivă, abținere adoptat, ampl trimitere 3 pentru, împotrivă, abținere adoptat, ample trimitere 4 pentru, împotrivă, abținere adoptat. Și am ajuns la final. Vot electronic. Toată lumea a votat. Votul s-a închis. 47 pentru, 3 împotrivă, nu există abțineri. Felicitări lui Karin Kadenbach. So, zwei Stunden 20 Minuten. Die 2 ore și 20 de minute au uh, răbdat colegii. Le mulțumesc celor care au luat parte la voturi. Acum continuăm, trecem la punctul 15 de pe ordinea de zi. Așteptăm câteva minute pentru ca cei colegi care doresc să părăsească sala să facă acest lucru, bineînțeles, sunt invitați să rămână dacă doresc. Începem peste un minut. So, ich glaube, jetzt hatten alle Kollegen die Möglichkeit. Cred că acum toți colegii care au dorit să părăsească sala au putut face acest lucru. Cine a dorit să-și reocupe locul a putut să facă acest lucru. Vă rog să reveniți în liniște, să ne reluăm uh, activitatea. Vorbim acum despre exploatația minieră cu ceanuri și avem un schimb de opinii cu Comisia. Aș dori în primul rând să dau cuvântul Comisiei pentru câteva remarci introductive, după care voi da cuvântul acelor colegi care doresc să intervină în discuții. Vă rog, Comisia. Thank you, thank you very much. Uh, uh, Mulțumesc domnule președinte. Uh, I'm head of the waste... Mulțumesc, sunt uh, șeful uh, unității de, privind reciclarea deșeurilor. Și în primul rând aș dori să mulțumesc Comisiei pentru că au invitat, ne-ați invitat să participăm la acest schimb de opinie cu privire la mineritul cu ceanuri. După cum știți, problema este extrem de controversată în anul 2000 a existat un accident grav la Baia Mare în România, care a dus la eliberarea în uh, mediul înconjurător uh, și în mediul acvatic uh, a ceanurilor din cauza acestui accident. Unele state membre au, adăugat, au adoptat planuri și au interzis complet mineritul cu ceanuri, în 2010 Parlamentul a adoptat o rezoluție care să propună o interdicție generală, totală a acestei proceduri în Uniunea Europeană. Dezbaterea este foarte vie și acum, pentru că sunt câteva noi facilități miniere, noi proiecte miniere care implică utilizarea acestei tehnologii eh, cel puțin în două eh, țări membre. Este important să menționăm că ceanurile sunt folosite în câteva facilități miniere din Uniunea Europeană, în special în Finlanda, în Suedia și cred că există și o facilitate mai mică în Spania. Acest uh, studiu făcut în 2010 indică faptul că tehnicile alternative uh, ceanurilor nu sunt viabile din punct de vedere economic sau, și mai rău, uh, presupun alte riscuri la fel de mari pentru mediu. Asta înseamnă că interdicția mineritului cu ceanuri uh, va avea drept rezultat închiderea Uh, minelor de aur existente în uh, Uniunea Europeană sau alternativa ar fi să uh, exportăm minereul în țări terțe care ar putea să opereze cu niște cerințe mai puțin stringente. Comisia și-a exprimat poziția cu privire la mineritul cu cianuri de câteva ori am avut multe întrebări uh, scrise pe care le-am primit. Am avut schimburi de corespondență cu membrii. Dar dați-mi voie să vă reamintesc în special uh, declarația comisarului Potocnicnic la plenara din aprilie 2008. În uh, acea declarație, comisarul a spus că în Uniunea Europeană avem un set cuprinzător de eh, reguli cu cerințe foarte clare și stringente în ce privește operațiunile miniere. Avem uh, prevederi din, în directiva privind impactul de mediu, evaluarea impactului de mediu, uh, în directiva privind emisiile industriale, directiva privind uh, responsabilitatea de mediu. Dincolo de acestea, suplimentar, avem un instrument specific care se aplică managementului uh, deșeurilor miniere, și anume directiva privind deșeurile miniere, care va uh, stabilește uh, cifre stricte în ce privește concentrațiile de ceanuri. Și aceste valori limite obligatorii sunt extrem, extrem de ambițioase și ca să vă dau un exemplu concret, pentru noi facilități miniere, concentrația maximă de cianid, cianid, cianuri uh, uh permisă de directivă este de 200 de ori mai mică decât concentrațiile care au fost găsite la accidentul din Baia Mare din anul 2000. În practică, această, aceste limite foarte stricte înseamnă că toate uh, siturile miniere din Uniunea Europeană processes to remove and eliminate. Trebuie să pună în practică procese de eliminare a cianurilor înainte de a elimina sterilul minier și asta în eventualitatea unui accident ar reduce în mod semnificativ impactul de mediu. Comisarul uh, Potocnic a menționat de asemenea în uh, uh, plenar atunci în declarația sa că implementarea eficientă a cadrului legislativ existent ar trebui să fie principala noastră prioritate. Aici se întâmplă multe lucruri. Anul trecut, statele membre au stabilit inter, inventare naționale pentru facilitățile de minerit, așa cum este prevăzut în directiva privind mineritul, în al doilea rând, stabilim orientări pentru inspectarea facilităților miniere, care ar trebui să fie adoptate anul viitor. Și na, acum uh, uh, lansăm procesul de revizuire a dosarului minier, care ar trebui să upgradeze standardele pentru um, uh, gestionarea sterilului uh, deșeurilor de ceanuri și ne gândim la uh, un, uh, o inițiativă privind dezvoltarea noilor proiecte miniere, cum sunt cele care atrag foarte multă atenție, și anume proiectul Roșia Montană din România și proiectul Corcoesto din Spania. Dacă îmi permiteți un comentariu final, dezbaterea privind uh, mineritul cu cianură arată cât de important este să Uh, urmăm uh, hotărât agenda noastră pentru eficiența Uh, uh Minetul cu cianuri este cea mai eficientă soluție pentru a îndeplini cererea de aur în Uniunea Europeană. După cum știți, obiectivul cheie al directivei este legat de reciclare și acum avem ținte de colectare mai Uh, ambițioase care au fost uh, agreate la reformarea directivei. Totuși, în ce privește părerea Comisiei, noi nu credem că, de exemplu, uh, putem să reciclăm material suficient. Avem nevoie în continuare de materie primă nouă. Deci ratele de reciclare pe care le avem nu vor ajunge niciodată la 100%. De asemenea, există și un contrast puternic între producția de aur, sau mai degrabă cantitatea de aur care se produce în Uniunea Europeană, și anume abia 1% din producția mondială, și cererea de aur, cea de aur pe care o manifestă uh, diverse industrii din cadrul Uniunii Europene. Așadar, Trebuie să facem uh, tot ce este posibil pentru a, sigur, crește ratele de colectare și de reciclare, însă să nu uităm că mineritul primar e încă necesar și avem nevoie să și de reguli care să se asigure că industriile extractive uh, operează într-un mod uh, sigur din punct de vedere al mediului. Și credem că, uh, având cadrul legislativ actual din Uniunea Europeană și în special Uh, prin directiva privind deșeurile miniere, ar trebui să fim capabili să asigurăm îndeplinirea acestui obiectiv. Mulțumesc. Există mai mulți colegi care doresc să intervină, printre care și doamna Antonescu. Începe domnul Banchi. Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt bizottság. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte domnule reprezentant al Comisiei, aș dori să clarificăm mai multe chestiuni. Ehm, am lansat această inițiativă pentru că este o temă foarte importantă pentru Comisia noastră. Am dat seama că, în ciuda faptului că pe 5 mai 2010 a fost uh, o decizie prin mare majoritate, prin adoptarea unei decizii a Parlamentului European în ce privește interdicția în statele membre ale activităților uh, uh, de minerit pe bază de ceanură. Ca o consecință acestei decizii, la finalul lui 2011, Comisia Europeană ar fi trebuit să prezinte o propunere Parlamentului European, dar asta nu s-a întâmplat. Și este o decizie cu mare greutate politică noi deci nu putem accepta pasivitatea Comisiei Europene, cu atât mai mult cu cât comisarul Potocnic și uh, colegii săi erau de acord în legătură cu faptul că multe uh, mine, și nu vorbesc doar de Baia Mare, nu vorbesc doar de Roșia Montană, ci și în alte țări membre sunt uh, implicate sau sunt vizate. Uh, Uh, aș putea să ofer și cifre în legătură, de exemplu, cu uh, situl de la Roșia Montana. Și mă adresez nu doar comisiei, ci și colegilor. E vorba de un uh, sit uh, care este cel mai mare din Europa uh, pentru aur și argint, exploatare în aer liber. Uh, se extrag Uh, minerale și probabil că va funcționa în teorie, se prevede că să funcționeze până în, măcar în 2017. De fapt ar fi vorba de circa 42 de tone pe an care ar fi extrase. Se, e vorba acolo de extinderea capacității extractive, 180 de metri de profunzime, activitățile. Mă întreb ce se întâmplă în caz de catastrofă. Eh, există acolo zone locuite, deci zona nu este nelocuită, există situri de patrimoniu arheologice. Uh, acum haideți să ne reamintim ce s-a întâmplat în 2000, uh, când uh, s-a produs catastrofa ecologică. Deci nu există nicio garanție că nu se poate produce vreo catastrofă și că această regiune va fi protejată timp de zeci de ani. Nu există nicio garanție că în caz de catastrofă o catastrofă de acest tip sau în, în caz de uh, cutremur uh, nu s-ar putea crea o catastrofă ecologică. E o chestiune care nu privește doar România, e o chestiune care privește multe țări învecinate, cum s-a întâmplat, de exemplu, și în cazul cu uh, poluarea din 2000. Situația actuală este foarte tensionată în politica internă a României, mm, inclusiv în coaliția de guvern Uh, sunt foarte multe rezistențe, uh, lumea se opune activității de minerit acolo, exploatării de acolo. Atunci când uh, a fost prezentată propunerea de lege din partea guvernului român, Uh, trebuia examinată de comisie ca să se vadă dacă este conformă dreptului uh, comunitar. Aș dori să știu dacă um, Comisia Europeană a făcut această analiză. Deci acest proiect de lege este sau nu uh, conform cu dreptul comunitar și garantează sau nu siguranța țărilor implicate. E o chestiune foarte importantă din punct de vedere politic. Și aș mai întreba de ce oare până astăzi n-a fost informat Parlamentul European, de ce această întârziere. Uh, de ce din partea Comisiei nu s-a prezentat vreo propunere până în decembrie 2011, după decizia cu majoritatea de 82, 82% pe 5 mai 2010 de, din Parlamentul European. Și aș vrea să mai întreb pe reprezentantul Comisiei Europene dacă Aș dori să știu dacă au uh, contactat guvernele din țările din regiune și au cerut uh, documentele pentru autorizația activităților care uh, se întreprind. Și se spune că astăzi nu există o tehnologie care să substituie tratarea cu ceanură. Foarte interesantă afirmația, pentru că Știm că guvernul bulgar, de exemplu, nu a acordat uh, autorizarea pentru utilizarea tehnologiei pe bază de ceanură și a cerut investitorului să găsească o alternativă. Uh, și uh, procesul este în curs de desfășurare, deci se pare că se poate recurge la alternativă. Acum există instrumente de, de factură electronică ce pot fi utilizate ce apoi vreau să spun că ar trebui să avem norme care să se inspire din uh, realitatea de la fața locului. Trebuie să investim în recuperarea aului, după cum uh, aș fi spus reprezentantul Comisiei, că trebuie să ne gândim și la recuperare. De exemplu, în Suedia există o, o mină în care două trei din producție um, se bazează pe, au recuperat din, vechi, din mă rog, aparate electronice, deci trebuie să uh, luați mult mai serios poziția Parlamentului European, să ne reamintim că Parlamentul reprezintă 500 de milioane de cetățeni. Noi suntem organul ales uh, de cele mai mari dimensiuni din lume, deci consider că și Comisia ar trebui să ne ia în serios. Nu este acceptabil faptul că Iată, Comisia Europeană, în ciuda deciziei politice clare a Parlamentului European, practic a țipit și n-a făcut nimic. Și acum, după un scandal de acest tip, trebuie să ne ocupăm de o temă atât de importantă în Comisia ENVI a Parlamentului European. Aș dori să am și răspunsul din partea Comisiei. Mulțumesc. Urmează. Colegul Tabaidi, mulțumesc. Domnule președinte, sunt total de acord cu colegul și îi mulțumesc pentru uh, cuvintele sale și mulțumesc pentru inițiativă. Este într-adevăr o discuție foarte serioasă și gravă între Parlamentul European și Comisie. Pentru ani și ani de zile, iată, vedem că Comisia Europeană n-a făcut nimic, iar în 2010 Parlamentul European a votat o rezoluție uh, despre care s-a vorbit aici și eu am fost coautor al rezoluției care a fost adoptată cu o majoritate de două treimi în Parlamentul European. Deci aș dori să întreb pe uh, reprezentantul Comisiei și aș dori să cer președintului Parlamentului, președintului Comisiei Envi și președintului Parlamentului să adreseze o scrisoare Comisiei Europene, pentru că e o uh, chestiune aici care are consecințe foarte grave. Comisia Europeană trebuie să trimită o misiune de informare în România fără întârziere ca să se poată studia împrejurările de la fața locului și vă atrag atenția asupra unor aspecte. În primul rând, între tehnologiile pe bază de ceanură există soluții foarte diferite între ele. Guvernul din România întreb de ce nu uh, cere socoteala investitorului în legătură cu aceste proceduri? Pentru că există aceste proceduri despre care s-a vorbit aici în Suedia, care funcționează, Finlanda de asemenea are niște tehnologii care oferă mult mai multe garanții în legătură cu protecția mediului decât ceea ce se dorește să se întreprindă în România din motive economice. De ce nu se pot utiliza aceste tehnologii? de ce nu se poate mm, utiliza o tehnologie cu circuit închis care ar respecta mult mai bine mediul? Ar trebui să se impună așa ceva investitorului în cauză. Uh, în al doilea rând, în cazul în care se petrece vreo catastrofă noi nu avem niciun fel de garanție conform căreia pagubele cauzate mediului s-ar putea remedia. Hai să ne, întâmplă, să ne amintim ce s-a întâmplat și în Ungaria cu acel, cu, a, cu acea revărsare de substanță de culoare roșie. Au fost niște pagube imense. Uh, Eh, sunt riscuri foarte serioase și foarte grave. Oare de ce statul român nu impune eh, firme respective să-și asume această responsabilitate de a proteja medici sau cu caracter obligatoriu? E absolut ridicol faptul că își uh, asumă o responsabilitate de 25 de milioane de dolari pentru despăgubire, pentru despăgubirea cauzată, pentru despăgubirea unor eventuale daune. E ridicol, e ridicol asemenea sumă. De ce nu s-a făcut până acum o evaluare de impact de mediu, repet, de ce nu s-a făcut până la ora asta uh, o asemenea evaluare în legătură cu posibilele riscuri? Eu propun ca aceste elemente să se afle în centrul unui răspuns comun al Comisiei Europene și a Guvernului Român, pentru că ne preocupă, această situație nu preocupă doar România, ci și țările învecinate. Deci, domnule președinte, vă rog să încercați să impuneți cumva Comisiei Europene uh, examinarea pe fond a chestiunii. Comisia nu trebuie să se ascundă în rătul unor norme legale, ci să dea un răspuns concret. Pentru că ne aflăm în fața unor foarte grave riscuri de mediu. Mulțumesc. Iculeg Antonescu. Are cuvântul doamna Antonescu. Da, mulțumesc, domnule președinte. Uh, cu siguranță este un subiect foarte fierbinte și un subiect a cărui dezbatere, uh, sigur, se impune în, uh, în comisia noastră există foarte puține inițiative din mediul privat care să, uh, uh, care să fie mai contestate decât proiectul de la uh, roia montană și firește că relevanța sa pentru opinia publică din românia și din punct de vedere al tensiunilor sociale și din faptul că a adunat opoziție din, din multe domenii sau eterogenitatea zonelor din care, uh, din care s-au formulat opoziții cu privire la proiect este foarte mare. Uh, sigur, uh, din punct de vedere al mediului, că asta ne interesează în, în dezbatere de astăzi, există încă multe semne de întrebare și problema nu este numai folosirea cianurilor, s-au pus în discuție și amploarea proiectului și tehnicile folosite sigur uh, uh, credibilitatea sau nivelul garanțiilor uh, de mediu oferite de către, de către investitori faptul sau întrebarea raportat la folosirea celor mai, bunor practici, celor mai bune practici în, în materie de, de exploatare a acestor fel de zăcăminte. Nu trebuie să uităm că e vorba și de strămutarea unui număr foarte important uh, de cetățeni. E vorba de 3700 de cetățeni care trebuie să uh, fie strămutați. în 16 state. trei dintre satele uh, state vor fi foarte, foarte mult afectate și este vorba și de aspectul ce ține de patrimoniul cultural de la Roșia Montană, care, în ciuda asigurărilor investitorului că acestea vor fi sau se va încerca limitarea, limitarea pagubelor, totuși specialiștii spun că practic uh, este, imposibil să nu, să nu sufere daune importante. Deci, uh, cu alte cuvinte, dezbaterea noastră de astăzi cred că este relevantă din punct de vedere uh, al mediului, dar este relevantă și din punct de vedere al modelului de dezvoltare pe care vrem să-l uh, să, să avem uh, în Europa. Sigur, eu n-aș trata cu, uh, cu n-aș expedia nici, nici din această discuție nici Uh, nevoia de, uh, de investiții și nevoia de a exploata uh, zăcămintele miniere, dar acest lucru, firește, consider că trebuie să se facă în, într-o manieră sustenabilă. Nu putem să ignorăm nici, nici situația economică a oamenilor din zonă care au nevoie de locuri de muncă. Este o realitate toate acestea trebuie uh, puse, în balană. Uh, din punct de vedere al comisiei situaia este clară există standarde de mediu există reglementare care trebuie, uh, respectată i exact despre acest lucru sau la acest lucru vreau să mă refer pentru că vreau să aduc la cunotină colegilor că modalitatea prin care guvernul a ales să promoveze acest, acest proiect este un act normativ adică o lege a introdus în parlament o lege nu și a asumat din considerente uh, firește uh, de imagine deci n a vrut să investească capital politic uh, în asemenea, într un asemenea proiect pentru că nu era o poziție din partea societății destul de importantă și atunci a ales să introducă o lege și ceea ce este într adevăr șocant este că ministerul mediului nu și a dat avizele deci ei au adoptat o lege au, înaintat parlamentului o lege fără să existe uh, avizele ministerului uh, uh, mediului um, deci cu alte cuvinte au încercat să acopere prin lege anumite, limite ale acestui proiect. Um, firește că au început să dea de la unul, la altul proiectul. Eu cred că ce, sau ce, ce ar mai trebui spus aici este că Ministerul Justiției, în, în avizul pe care l-a dat, a făcut un adevărat rechizitoriu uh, acestui proiect el este evident neconstituțional și prin faptul că uh, prevede prelungirea licenței pe douăzeci de ani încălcând uh, garantarea și ocrotirea proprietății publice. deci eu cred că acestea sunt adevăratele îngrijorări și aceste lucruri trebuie să le aibă comisia în vedere atunci când evaluează situația de la, uh, uh, situația de la roșia montană pentru că haideți să fim sinceri acesta este motivul pentru care discutăm uh, astăzi exploatarea pe bază de ceanul, datorită tensiunilor recente legate de acest proiect. Mulțumesc. Vielen Dank, Satuhasi. Mulțumesc, urmează doamna Satuhasi. Thank you very much. Um, I... Mulțumesc. Sunt eh, de acord cu colegii mei maghiari și sunt eh, și eu dezamăgită eh, ca ei în legătură cu faptul că Comisia nu a făcut ce a cerut Parlamentul acum trei ani de zile, interzicerea mineritului cu ceanuri. Aș dori să pun trei întrebări în ce privește proiectul Roșia Montană. În primul rând, Comisia crede oare că cele mai bune tehnologii avute la dispoziție se aplică acolo? În al doilea rând, Comisia consideră că acel iaz de decantare va fi unul sigur și aș dori să reamintesc accidentul tragic produs doar acum câțiva ani în Ungaria. Deversarea aceea catastrofală una din uh, lecțiile pe care le-am putut învăța acolo a fost că un, uh, o evaluare de impact corespunzătoare este un factor cheie. Și eu am înțeles că inspecția de mediu nu a fost uh, așa cum se cuvine. Deci comisia întreb, este oare convinsă că în cazul de la Roșia Montană inspecția de mediu a proiectului, inclusiv acest diaz de cantare, s-a făcut cum, așa cum trebuie sau nu? Și încă niște comentarii. E acolo o contradicție în termeni dacă se vorbește în același timp de cele mai bune tehnologii avute la dispoziție și justificarea utilizării uh, unei tehnologii cu ceanură spunându-se că este cea mai eficientă din punct de vedere al costurilor. Păi asta este una și cele mai bune tehnologii e altceva. Deci sau ne gândim la costuri sau ne gândim la cele mai bune tehnologii. Dacă alternativele nu sunt la fel de sigure, cred că ăsta este cel mai relevant punct. Sigur, și costul este cu totul altceva. Dacă există o alternativă care nu e folosită pe scară largă, dar care este mai sigură, da, care este și mai costisitoare, însă eventual va putea fi ameliorată și dacă va fi folosită pe scară largă va deveni și mai ieftină, știm din uh, istoria inovărilor uh, pentru protecția mediului, că este o lungă, o, o lungă listă de asemenea inovații. Uh, și știm că așa se întâmplă. Dacă o tehnologie mai costisitoare e folosită la scară mai largă, va deveni mai ieftină. Deci nu mă convinge argumentul acesta al uh, ieftinătății care, utilizează, care justifică utilizarea cianurii. Și apoi, să mai spun ceva, dacă îmi permiteți, în legătură cu conținutul în cianură. Conform de directive, din luna mai anul curent, concentrarea maximă permisă de ceanură în apele uh, uh, folosite este 25 uh, ppm. 100 grame pe litru înseamnă 25 de miligrame per litru. Și din nota, uh, nota din partea secretariatului, secretariatului Envi, eu citesc că e acolo 20 de micrograme pe litru, acolo e limita uh, după care, după depășirea căreia peștii, dacă sunt afectați, pot muri și posibil și alte specii. Deci ce e permis pentru apă e mai mult de o mie de ori mai mare decât limita pentru uciderea peștilor. Nu, nu, nu, nu sună prea bine. Și al treilea rând, ieri am auzit că a fost citat de către prim-ministru român exemplu Finlandei ca reclamă pentru utilizarea ceanurilor în minerit. A fost dat exemplu Finlandei. Colegul meu, Ciobo, îmi pare am dificultăți în a uh, pronunța numele, Ciobo, s-a referit la Finlanda. Și acolo e o companie canadiană care se numește Agnico Eagle și exploatează o mină în uh, Laponia, în nordul Finlandei, într-un oraș numit Kitila. Ei au făcut campanie împotriva rezoluției adoptată de Parlament acum trei ani și au spus că e un proces încheiat și închis, dar nu e adevărat mai târziu a fost cel puțin un caz în care limita permisă de conținut de cianură uh, în uh, apa menajeră s-a depășit. Este și acolo un iaz uh, în apropierea minei și autoritățile de mediu spun că măsurătorile efectuate acolo nu au fost adecvate deci nu se știe ce se întâmplă cu apa din pânza freatică și care e riscul uh, la adresa peștilor. Din câte știu eu, nu avem informații oficiale în legătură cu peștii morți, însă s-au făcut observații de, local, de către localnici și au spus că au murit peștii uh, în râu, în, uh, în regiunea acelei mine. Deci, nu sunt de, deloc de acord cu afirmația că Finlanda e un exemplu minunat uh, al utilizării de ceanură uh, într-un mod uh, care protejează perfect mediul. Și în alte mine din Finlanda am avut accidente de mari dimensiuni, mă rog, nu, ca, nu cu ceanura, dar s-au spart niște diguri ale unor iazuri și s-a produs, o, s-a produs poluare cu metale grele. Deci astăzi finlandezii știu foarte clar că mineritul este o activitate foarte riscantă. Și încă un comentariu în final. Domnul comisar Potocnic pentru mediu a vorbit foarte mult și pozitiv în legătură cu utilizarea eficientă a resurselor. Eu cred că dacă domnia sa ar fi serios în legătură cu acest subiect, ar uh, insista mai mult pentru, de exemplu, reciclarea echipamentelor electronice. O tonă de uh, telefoane celulare conține de 50 de ori mai mult aur decât minereul normal uh, din minele de aur. Și ar fi mult mai eficient uh, o, o astfel de resursă, deci mai bună colectarea deșeurilor electronice. Nu am avea nevoie să deschidem și să exploatăm atâtea mine. Eu aș vorbi de minerit urban. Nu? Deci să colectăm mai bine deșeurile echipa, echipamentelor electronice. Și sper ca și Comisia și Comisarul Potocnic să ia acțiuni uh, concrete în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Are cuvântul colegul Turkis. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök úr! Mulțumesc, dragi colegi, domnule președinte! Eu sunt maghiar din România. Și uh, mă interesează foarte mult ce se întâmplă în ambele țări, și în România și în, și în Ungaria, pentru că uh, poluarea de la Baia Mare a plecat uh, din România, dar a afectat Ungaria, la Roșia Montană. Dacă s-ar produce ceva, ar avea repercursiuni asupra mediului înconjurător din România, dar și asupra întregului bazin hidrografic din zonă, al, al Tisei. Deci este vorba de o chestiune comună, regională, în Europa Centrală și de Est. Întreg bazinul Tisei ar fi afectat. Deci sunt solidar atât cu colegii maghiari, cât și cu zecile de mii de persoane care de aproape o lună ies în stradă în România și manifestează. Am participat și eu la o manifestație la Cluj Și uh, mai multe mii de tineri au manifestat uh, pe stradă și în piețe și au dat dovadă de mare simț civic și uh, de conștiință civică și doresc protecția mediului. Acum, reprezentantul Comisiei Europene a evitat chestiunea fundamentală, care, din punctul meu de vedere, este următoarea. rezoluția votată în Parlamentul European și adoptată cu o majoritate mai mare de 80% valorează ceva sau nu în ochii Comisiei? Hai să nu ne jucăm cu democrația. Cum a spus aici și domnul Banchi, noi reprezentăm mai 500 de eh, milioane de cetățeni. Deci, în cazul în care Comisia Europeană consideră că ăsta e puțin lucru și că decizia noastră legitimă nu valorează nimic, atunci să o spună din start și atunci nu ne mai obosim uh, să avem această discuție. Eu am uh, criticat atitudinea comisarului Potocnic pentru că uh, nu s-a făcut nimic, dar eu nu știu dacă nu cumva e, se, se ascunde ceva în spatele responsabilității Comisiei Europene. Întreaga Comisie Europeană ar trebui să, să, să ia în serios această chestiune. Știm, sunt probleme și cu democrația în România, cu ce se întâmplă acum. Iată că din luna august avem o situație tragicomică, practic, cu un proiect de lege anticonstituțional, cele mai înalte posturi în stat, primul ministru Ponta, președintele Băsescu, președintele Senatului și alte uh, persoane care ocupă în alte funcții în stat, zi de zi, practic, uh, apar uh, în mass media, dar pur și simplu nu se referă la faptul că acest proiect de lege este anticonstituțional. E un fel de luptă între partide, este un întreg circ cu acest proiect de lege. Și e o întreagă manipulare. Păi Rovana Plum, care a fost aici în Parlament și acum e ministra mediului, în 2010 a fost aici, în Parlamentul European. Și a votat și ea cu noi împotriva acestor tehnologii pe bază de cianură. Acum a trecut de partea cealaltă a baricadei. Domnul comisar Potocnic a spus, uh, citând-o pe Rovana Plum, că majoritatea opiniei publice din România este în favoarea acestor tehnologii cu ceanură și în favoarea acestei exploatări. Dragi colegi, trebuie știut că euroscepticismul se răspândește din ce în ce mai mult. Criza care afectează Europa duce și la o criză de credibilitate. Vă rog să mă credeți că în România, dar și în Ungaria, scade, și sigur că nu doar în aceste două țări, dar scade din ce în ce mai mult credibilitatea Uniunii Europene. Deoarece acest tip de comportament care este antidemocratic și care ignoră ceea ce dorește opinia publică, iată, continuă și se vede asta zi de zi. Bun, pot să mă refer și la Grecia, nu e vorba doar de aceste țări. S-a desfășurat o audiere și referitoare la Grecia în comisia asta, de exemplu, uh, sau Spania, unde au fost atâtea manifestații. Am văzut care sunt consecințele uh, acestui tip de exploatare minieră. Uh, nu Uh, de multe incidente ca cel de la Cernobâl sau de la Fukushima. Vă reamintesc că a existat o majoritate de 82% în Parlament pentru interzicerea ceanurilor. Comisia Envi trebuie să-și asume o poziție clară și să se adreseze Comisiei Europene și să exprime preocuparea și solicitările noastre ferme. Mulțumesc! Mulțumesc! Văd că Astăzi uh, au intervenit mulți colegi noi, dar acum dau cuvântul unei colege care se ocupă de mult timp de acest subiect, doamna Crista Clas, mulțumesc. Da, într-adevăr, mă cuprind amintirile și uh, cunosc mult prea bine subiectul Roșia Montană pentru că am fost raportor atunci pentru deșeurile din uh, minerit. Uh, a fost vorba de 2007, am fost atunci la Roșia Montană și am promis ceva. Am promis că vom avea un uh, regulament uh, vom avea o directivă pe care o vom uh, pune în aplicare și uh, România va trebui să respecte prevederile acestei directive. Și mi-aduc aminte foarte clar de această promisiune. Sunt și nu sunt surprinsă, dar vreau să întreb Comisia cum ajunge la ideea de a spune azi că avem nevoie de materii prime, da, avem nevoie de aur, da, cine nu are nevoie de aur? Toată lumea are nevoie de aur. Cu toții <laughs> am dorit să avem aur, dar nu e chiar așa de ușor, nu e chiar așa de ușor să ajungi la aurul de acolo. Vor fi dărâmați munți, se vor face intervenții în mediul înconjurător și nu știu cum vom putea să recuperăm, să refacem daunele pe care le va provoca această revoluție a mineritului. Atunci vom, vom, polua, vom contamina apa, vor intra substanțe toxice în pânza freatică. Directiva uh, pentru minerit uh, oferă niște linii foarte clare de orientare. Nu putem um, provoca daune mediului înconjurător, trebuie să procedăm cu precauție și trebuie să reconstruim și trebuie să existe niște condiții clare pentru reconstrucție. Și așa stau lucrurile și în România și colega Elena Antonescu a subliniat foarte bine acest lucru. Um, trebuie să știm că guvernul României a vândut regiunea. Uh, e vorba de o companie canadiană care va exploata. Uh, acolo, dar și acea companie canadiană trebuie să respecte legislația din România. Sper ca colegii de la Comisie să răspundă foarte clar. Acest proiect din Roșia Montană respectă cerințele așa cum sunt prevăzute în directiva pentru minerii și directiva pentru deșeurile miniere? Vreau să primesc un răspuns foarte clar de aici, fără interpretare din partea Comisiei. Noi, ca Parlament, ne-am am făcut aici o promisiune. Mulțumesc și urmează colegul Șogor. Adică mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Am uh, scris și o scrisoare către comisar. În 2010 știm că s-a votat, așa cum s-a votat în Parlament, împotriva ceanurii. Știu că este de competența Uh, Comisiei Europene. Japonia, care nu e stat membru al Comisiei Europene și totuși știm ce s-a întâmplat la Fukushima, acolo s-a produs un, o catastrofă care are influențe, are consecințe care ne afectează și noi. Iată, în uh, cazul romilor, Comisia Europeană așteaptă să se întâmple scandalul din Franța și abia apoi vine cu o, o strategie în legătură cu romii. Și acum trebuie să așteptăm ca milioane de metri cub de teren să uh, alunece, să se, produce o să se producă o catastrofă de mediu și doar atunci va veni uh, Comisia cu un răspunde și am votat în 2010. Mulțumesc. Vielen Dank und jetzt... Mulțumesc. Și acum, în cele din urmă, are cuvântul Comisia pentru că s-au ridicat niște întrebări și s-au făcut uh, anumite reproșuri și aveți acum posibilitatea de a reacționa. Vă rog. Uh, uh, Mulțumesc, domnule președinte. Uh, problema, chestiunea cea mai fundamentală care a fost ridicată aici de mai mulți vorbitori este întârzierea în a respecta rezoluția Parlamentului European privind mineritul. Din perspectiva noastră, N-a existat nicio uh, întârziere. Comisia a exprimat clar opinia și a exprimat clar opinia pe această chestiune. Am încercat să o fac și eu astăzi. Comisarul Potocnic a, uh, făcut-o în trecut, atât uh, uh prin viugrai și în scris, și lucrurile sunt foarte clare. Există o directivă, directiva privind deșeurile miniere, care nu e veche. E o directivă care a fost adoptată prin codecizie de Consiliu și de Parlament și care alege o anumită abordare a uh, problemei. Această abordare implică respectarea unor cerințe foarte precise care să asigure faptul că deșeurile miniere sunt uh, gestionate sigur, corect în Uniunea Europeană. Există cerințe precise privind construcția și managementul facilităților uh, de uh, deșeuri, există politică de prevenire cuprinzătoare în legătură cu substanțele toxice și cum se stochează acestea. Există cerințe de informare în legătură cu impactul așteptat. Există cerințe detaliate care să asigure informarea transparentă a publicului și există uh, cerințe foarte stringente, inclusiv obligația de a stabili și de a uh, face o, o garanție financiară pentru fiecare facilitate înainte ca aceasta să înceapă să opereze. Deci acestea au fost uh, deciziile colegislatorilor uh, și le-au implicat uh, să accepte, să permită mineritul cu ceanuri cu condiția ca toate aceste cerințe să fie îndeplinite și acesta este motivul pentru care în directivă avem o cerință specifică, o uh, prevedere specifică în ce privește uh, concentrarea de uh, ceanuri. Dacă co-legislatorul ar fi considerat că această tehnologie ar fi fost în mod fundamental nesigură, atunci ar fi trebuit să fie inclusă o interdicție în directiva privind deșeurile miniere. În ce privește limitele de concentrare pentru ceanuri, încă o dată, și aceasta a fost alegerea făcută de colegislator, colegislatorul a recurs la o tehnică legislativă comună, întărirea progresivă a cerințelor în cadrul directivei. Și este adevărat că, în prezent, pentru instalațiile existente, limita de concentrare maximă este de 25 de părți pe milion. Pentru instalațiile existente, această limită de concentrare va fi 10 părți pe milion în uh, mai 2011 și pentru noile facilități miniere, așa cum am spus în prima mea intervenție, limita concentrațiilor este deja 10 părți pe milion. Acum, ajung la întrebările care au fost puse de doamna Hasi și de doamna Antonescu și de doamna Clas privind Roșia Montană, proiectul de la Roșia Montană. Poate ar trebui să menționez ceva ce știți cu toții, și anume puterea de a autoriza facilități miniere este în mâinile autorităților naționale competente. Comisia poate doar să verifice dacă cerințele stabilite în noua respectate. Și exact asta și facem. Am uh, cerut uh, informații de la autoritățile românești. Proiectul nu a fost uh, încă aprobat, dar deja adunăm informații tocmai pentru a verifica și a ne asigura că cerințele din această directivă și din alte, alte legi sunt respectate. Această cerere a fost trimisă guvernului român. Nu avem încă un răspuns. Așadar, mă tem că în acest moment nu e posibil să vă ofer o evaluare finală și să un răspuns dacă proiectul respectă sau nu aceste cerințe. În ce privește cele mai bune tehnologii eh, disponibile? Aș fi bucuros să ofer copii ale prezentării noastre sau să vă dau un link eh, de pe internet pentru că studiul eh, este pe website-ul nostru și cred că în prezentarea mea am menționat că acest uh, studiu făcut în 2010 indică uh, mai întâi că alternativele la mineritul cu ceanuri nu sunt viabile economice, dar de asemenea indică faptul că alternativele pot fi și mai rele din punct de vedere uh, de mediu, dintr-o perspectivă de mediu. Și cu asta cred că am răspuns uh, cel puțin majorității problemelor care au fost uh, ridicate în această dezbatere. Așadar, vă mulțumesc foarte mult și ne vom asigura că membrii comisiei vor primi o copie a studiului nostru privind uh, mineritul uh, cu ceanuri. Vă mulțumesc! Mulțumesc comisiei, am ajuns astfel la sfârșitul dezbaterii și le urez colegilor o seară plăcută. Ne vedem mâine la ora 10. Acea dintre dumneavoastră care sunteți coordonatori, vă rog să veniți la ora 9 la ședința coordonatorilor. Începem în mod oficial mâine la ora 10 cu domnul Sprenger de la ECDC, după care vom avea un schimb de opinii cu domnul comisar Neven Mimița. O seară plăcută!